Very uninteresting. okay, dear colleagues, welcome. Stimați colegi, bună dimineața tuturor, bine ați venit. Reluăm reuniunea noastră cu punctul 6 de pe ordinea de zi. Și anume, examinarea actelor delegate și măsurile de punere în aplicare știți uh, foarte bine că uh, acordăm atenție deosebită acestor uh, demersuri și competențelor Parlamentului de examinare a actelor delegate. Mai întâi îl salutăm în mijlocul nostru pe Gabriel Bernardino, noul șef proaspăt reconfirmat în funcția al EIOPA de asemenea un reprezentant al DigiFismas și vorbim astăzi despre tripsuri, Examinând uh, standardele uh, de implementare ale ESA pe care uh, aceasta le va transmit spre examinare uh, după consultare publică la sfârșitul lunii martie sau după, începând uh, cu sfârșitul lunii martie. Uh, nu trebuie să vă spun că este un element cheie al unui cadru de reglementare pentru protejarea intereselor investitorilor. Deci, este un element legislativ Uh, foarte important uh, care face parte din abordarea noastră mai largă. Și vom începe cu uh, o prezentare a domnului Bernardino, după aia domnul Getmer și urmează apoi ar urma să ia cuvântul doamna Permoș Perez, care din păcate nu este aici și în locul ei va lua cuvântul doamna Ferreira. Dau cuvântul domnilor Bernardino și Getner pentru prezentare introductive de maxim 10 minute. Gabriel, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, Roberto, și mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața, doamnelor și domnilor uh, deputați. Este foarte important și onoare să fim aici uh, împreună cu dumneavoastră. După cum știți, uh, documentul de informare Eh, este unul din eh, cel mai importante proiecte ale Comisiei Comune de Protecție a Consumatorilor. Este un document în lucru din 2012. Au eh, avut loc consultări cu toate părțile interesate, cu reprezentanții industriei, cu mediul academic, cu alte părți interesate. Am, avut, am lansat și un studiu de Uh, impact uh, pentru examinarea comportamentului uh, consumatorilor împreună cu Comisia și să ne aflăm acum în faza finală faza finală de examinare a comentariilor. Am primit peste 100 de răspunsuri detaliate. Persoanele interesate ne-au transmis multe sugestii pentru ajustarea textului eh, pentru îmbunătățirea pripsurilor eh, și eh, credem că răspunsurile pe care le-am primit s-au constituit într-un bun venit exercițiu de punere în balanță, de echilibrare a, pro, a aspectelor pro și contra. Evident, vă propunem și noi această situație mai ponderată, mai echilibrată, dar uh, nu, în același timp nu este ușor să răspundem la toate uh, aspectele. Reprezentanții industrie, uh, industriei și mediului economic ne-au transmis rezervele lor cu, cu, cu privire la cadrul de reglementare care trebuie să fie viabil cel târziu la 31 decembrie în același timp au cerut uh, un termen uh, de tranziție mai lung, de minim 9 luni, pentru punerea în aplicare a corespunzătoare a noilor prevederi. Din perspectiva ESAS, noi vom pune la dispoziție proiectul nostru de uh, raport pe 31 martie, când va fi prezentat Comisiei Europene. însă ascultând și poziția mediului economic și industrial, am, avem uh, toată simpatia pentru pozițiile exprimate acolo. Uh, însă, uh, legislatorul european este cel care stabilește calendarul de adoptare. Acum câteva cuvinte despre elementele mai contencioase. Mai întâi, în ce privește riscul. Indicatorul de, indicatorii de risc vor constitui principalul element al acestui kit de, de instrumente. Aici uh, suntem, uh, ne ghidăm după uh, studiul de testarea consumatorilor și ne, chiar și în aplicarea acestei, acestui indicator considerat unul simplu, trebuie să avem o metodologie detaliată. De aceea ne bazăm pe date cantitative, dar am inclus și unele elemente calitative. Am ținut cont de gama largă de pripsuri care uh, se bazează pe reprezentarea riscului simplu. De asemenea, am prevăzut uh, um, nivel de risc pentru care sunt aplicabile, aplicabile unor produse simple uh, financiare uh, folosite de fonduri. Mai sunt uh, niște provocări în ce privește calibrarea riscurilor și indicatorilor uh, care să fie astfel aplicabile mai multor produse, dar trebuie să facem față și multor exigențe. De, aceea, de asemenea, trebuie să evaluăm uh, riscul de credit pentru pripsuri uh, în funcție de fiecare produs în parte. În ce privește venitul de pe urma unui PRIP, aici trebuie să ne bazăm pe informații exacte și uh, avem elemente de informații prospective uh, care se bazează pe niște scenarii standard. Am explorat uh, variate posibilități de scenariu și înțelegem că nu toate părțile interesate înțeleg toate reprezentările de performanță și toate calculele prospective pe care le facem. De aceea abordarea noastră este de genul what if, ce dacă ar fi într-un fel sau altfel, deci ipotetic și încercăm astfel să realizăm niște scenarii mai rezonabile. Sigur, este foarte dificil să compar scenariile într-o abordare ca atare. De aceea încercăm să creștem comparabilitatea eh, diferitelor scenarii, legându-le mai mult de eh, gradul de risc pentru tripul specific. Și atunci încercăm să eh, extrapolăm niște scenarii și Uh, implicit uh, ne bazăm pe cifrele de venituri și profituri obținute în trecut de pe urma acelor scenarii. De asemenea, uh, vrem să includem și scenarii de tip best performance pentru a oferi o gamă completă de scenarii. Evident, trebuie ca toate aceste scenarii să se bazeze pe cifre reale cu privire la venituri și profituri. În ce privește costurile, în final, înțelegem că nu, uh, nu toți consumatorii uh, dau importanță costurilor reale și mulți consumatori au dificultăți în a compara uh, structura costurilor la diferitele produse, acolo unde costurile sunt structurate diferit. Tocmai de aceea încercăm să creăm o bază echitabilă pentru structurarea costurilor pentru toate tipurile de prețuri trebuie ca atât costurile explicite cât și cele implicite să poată fi întrevăzute de consumatori. Există uh, costuri unice și costuri permanente și încercăm să reflectăm aceste costuri atât uh, în termen absolut cât și în termen procentual. De aceea am propus o așa numită reducere a uh, profitului, a venitului pentru a crea o comparabilitate, un grad de comparabilitate mai mare în diferite, pro, pro, între produse de diferite structuri. Încercăm să creăm transparență prin crearea unui nivel echitabil de eh, structurare a costurilor. Sigur că această abordare mai are nevoie poate de ajustări minore, dar nu de modificări majore, după părerea noastră. Trebuie să mai clarificăm unele detalii ale metodologiei în ce privește, de pildă, costurile diferitelor tranzacții. În același timp, vrem să ne asigurăm că prezentarea costurilor este cât se poate de clară pentru investitorul din domeniul retail și pentru consumatorul final. Aș vrea să subliniez că acest nou kit, acest nou set de instrumente va uh, crește transparența uh, costurilor, costurilor structurale, costurilor pentru investiții unice și cele de întreținere. Și acest lucru este esențial pentru viitorul sectorului. Sper că această prezentare v-a, v-a fost utilă și aștept uh, opiniile dumneavoastră pentru a le integra în uh, raportul final pe care îl vom depune. De asemenea, vă stau la dispoziție pentru niște întrebări. Mulțumesc, domnule Bernardino, spune domnul președinte și dau cuvântul domnului Getner. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte stimați membri în Parlamentul European, vă mulțumesc pentru invitație. Salutăm implicarea timpurie a Parlamentului European în acest dosar și șansa pe care ne oferă această audiere de a discuta progresul și etapele finale legate de um, nivelul 2 de lucru la regulamentul PRIPS. În legătură cu uh, condițiile tehnice, autoritățile europene de supraveghere încă uh, sunt în curs uh, de lucru și am să răspund eu însă la toate celelalte întrebări, în afară de acestea. Documentul de informații cheie PRIPS reprezintă un pas major înainte pentru a spori transparența produselor de investiții în diferitele sectoare. Va fi utilizat de consumatori zilnic în luarea de decizii de investiții în cunoștință de cauză și va fi una din puținele inițiative UE vizibile direct pentru cetățeni. E foarte important să facem o treabă bună. Toate părțile implicate au angajamentul de a uh, respecta termenul de nivel 1 pentru aplicarea cadrului PRIPS. Comisia a lucrat cu cele trei autorități europene de supraveghere în cadrul întregului proces și le-a susținut munca oferind consiliere juridică în ceea ce privește interpretarea regulamentului. În plus, ca să ne asigurăm că documentul de informații cheie este uh, realmente util și bine înțeles, pentru, bine înțeles de către investitori, Comisia a realizat um, o testare cuprinzătoare la consumator și rezultatele vor fi incluse în prezentarea acestui document cheie. După ce vom uh, primi cerințele tehnice de la autoritățile europene de supraveghere, Comisia va face totul, tot ce va fi necesar pentru a asigura o adoptare lină și oportună a acestora până în vară. Știm că unele părți interesate cer amânarea implementării legislației PRIPS pe motiv că nu ar avea suficient timp să-și adapteze procesele și sistemele IT. Înțelegem că avem un calendar ambițios, dar de la data de la care vor fi depuse cerințele tehnice uh, de către autoritățile de supraveghere la sfârșitul lui martie și până la data de implementare din 31 decembrie 2016, industria va putea să se pregătească, deși va fi greu. Credem că ar fi o greșeală să mai amânăm procesul și data de punere în aplicare, pentru că este fezabil așa și este important ca documentul de informații cheie să fie disponibil pentru ca consumatorii să aibă informațiile necesare la dispoziție atunci când iau decizii de investiție. Aș dori să vorbesc despre două chestiuni uh, specifice în ceea ce privește împuternicirea Comisiei referitoare la uh, PRIPS pe chestiuni specifice de mediu sau sociale. Serviciile Comisiei pregătesc o cerere de consiliere pe care o vor adresa autorităților europene de supraveghere. În această cerere, se vor uh, se, Comisia se va concentra pe uh, cea mai bună metodă de a găsi proceduri adecvate pentru autorii pripsurilor. Dar ca să ne asigurăm că resursele limitate ale autorităților nu uh, sunt uh, supra-solicitate, această cerere va fi depusă numai după finalizarea cerințelor tehnice, pentru că autoritățile să se poată concentra doar pe această chestiune. Actele delegate referitoare la competențele de intervenție, referitoare la PRIPS, de competență EIOPA și MIFIR, de competență ESMA și AB, au fost separate așa cum a cerut Parlamentul European vor fi incluse în acte juridice separate și vom face o evaluare în lunile care vor urma. Competențele de intervenție în cadrul PRIS vor fi armonizate uh, perfect începând din 31 decembrie 2016. Adoptarea și uh, implementarea competențelor similare în cadrul MIFIR uh, vor depinde de munca de nivel 1 și 2 din cadrul MIFIR. Mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Mulțumesc Comisiei. Începem cu intervențiile membrilor. Raportoare este Eliza Ferreira. Mulțumesc foarte mult, doamna Berez, vă rog să o scuzați, nu poate fi prezentă astăzi aici, așadar am să o reprezint eu. Aș dori să le mulțumesc ambilor uh, antevorbitori pentru informațiile prezentate. În ce au spus au acoperit unele din întrebările noastre, dar uh, am apreciat dacă ne-ar putea da uh, informații aprofundate despre următoarele subiecte. În primul rând, este vorba de calendar. Dat fiind că consultările publice realizate de autoritățile europene de supraveghere s-au încheiat, vrem să insistăm și să arătăm că este esențial să se respecte calendarul. Și uh, salutăm faptul că ambii vorbitori s-au referit uh, la uh, calendar și în special data de 31 martie menționată de EIOPA este conformă cu obiectivul uh, de uh, calendar de sfârșit de iunie la care ne gândeam noi, pentru ca Parlamentul European să aibă suficient timp și industria de asemenea să se poată pregăti. În legătură cu niște chestiuni specifice, una a fost uh, tratată de domnul Bernardino, dar încă ne preocupă, uh, și anume modul în care autoritățile europene de supraveghere și mai ales EIOPA intenționează să um, pregătească formularea pe care am stabilit-o noi la nivelul 1 referitoare la adecvare. Dacă ne uităm la ce s-a făcut în trecut, noi uh, țineam uh, în mod implicit la scenarii foarte optimiste, cum în ceea ce privește prelungirile sau domnul Bernardino a menționat uh, scenariile alternative. Însă, întrebarea este dacă putem să avem încredere în scenariile care vor fi făcute. Acesta va fi un element cheie al analizei și al uh, evaluării de risc, deci aș vrea să ne dați mai multe informații. În al doilea rând, salutăm faptul că Comisia dorește să separe MIFID și PRIPS. Este o mutare corectă, dar trebuie să vizeze standardele tehnice reglementative, nu doar ale EOPA, ci ale tuturor uh, celor trei autorități europene de supraveghere și trebuie să vizeze și competențele de intervenție uh, Uh, ale autorităților, care trebuie să fie foarte clare și adaptate. În al treilea rând, trebuie să lucrăm cu unii indicatori, iar agregarea indicatorilor în sine are o dimensiune de uh, competență arbitrară. Cu toate acestea, modul în care sunt agregați indicatorii această metodologie poate să fie determinantă pentru întreaga percepție a riscului. Așadar, ne-ați putea da mai multe detalii despre munca tehnică pe care o faceți pentru a aduna indicatori fără să pierdeți informații importante? De asemenea, trebuie să ne asigurăm, în al patrulea rând, că Comisia oferă autorităților europene de supraveghere un mandat care să poată aborda mm, opțiuni de investiții multiple. Și de asemenea trebuie să ne asigurăm că cerințele OPCVM nu se suprapun cu cerințele PRIPS în cazul opțiunilor multiple de investiții. În al cincilea rând ne preocupă produsele derivate. Am înțeles că industria face lobby ca acestea să fie uh, Uh, excluse din sfera de aplicare. Noi am uh, luptat în Parlamentul European, mai ales socialiștii, pentru acest lucru și insistăm să rămână în sfera de aplicare și produsele derivate. Și în ultimul rând, taxarea, impozitarea aceasta nu a fost inclusă în nivelul 1 PRIPS și este importantă uh, în legătură cu decizia de investiții. Așadar, am preferat să avem informații despre cum să includem uh, și acest element în evaluare. Deocamdată atât. Desigur, uh, ne-am uh, bucura să auzim mai multe de la Comisie și de la EIOPA în abordarea lor, dar și în dialogul cu Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pietikainen de la PP. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să le mulțumesc celor doi uh, invitați pentru informațiile foarte clare și precise pe care ni le-au uh, oferit. Au reușit să răspundă la unele din uh, întrebările uh, la care mă gândisem o chestiune esențială pentru Parlament, pentru întregul Parlament, este să nu se amâne competențele legate de PRIPS, chiar dacă MIFID ar uh, fi întârziat din această cauză. Uh, și uh, dacă acest lucru nu ar împiedica capacitatea de acțiune. și uh, aceste informații trebuie să fie prezente neapărat. În al doilea rând, este vorba de folosirea indicatorilor sumari de risc. Mi se pare foarte important și așa a considerat și Parlamentul în perioada negocierilor, să avem uh, un singur indicator de risc sumar pentru că investitorii uh, cu amănuntul se bazează pe uh, capacitatea lor financiară și este important să avem uh, referințe încrucișate în aceste domenii. Pentru cei care nu sunt atât de pricepuți la finanțe, ar fi greu să se compare indicatorii de risc diferiți și ar fi important la un moment dat să revenim și să evaluăm metodologia care se va folosi, să vedem uh, cum se intenționează să se aplice și apoi ar trebui să avem un proces de revizuire ca să ne asigurăm că metodologia este adecvată. M-am bucurat să aud comentariile legate de costuri. Acesta a fost un răspuns pozitiv, ar fi, și anume faptul că am avea un um, indicator referitor la impactul asupra randamentului sau um, în ce măsură aceste costuri ar reduce randamentele. Nu a fost clar uh, din partea dumneavoastră dacă acel indicator va include și uh, impactul cumulat al costurilor. Și ar fi important acest lucru pentru consumatori, dat fiind că și că consumatorii au profiluri foarte diferite și mama mea de 90 de ani este un consumator cu amănuntul. Deci, trebuie să ne asigurăm ce, că aceste costuri nu au un impact prea mare pe termen lung, fie că e vorba de o cotă de 8% sau de altceva, pentru că costurile cumulative pot să acopere o mare parte din investiții. Și ajungem acum la uh, performanța anterioară și prelungirea tendințelor. Parlamentul s-a exprimat clar pe acest punct. Am și consultat diferiți experți în acest domeniu în legătură cu performanța anterioară și aceasta ar putea fi în interesul unor industrii, dar eu nu sunt convinsă că este în interesul investitorilor cu amănuntul și al consumatorilor. Pentru că, după cum știm, performanța anterioară nu este uh, un indicator clar. Nu se poate trage o linie dreaptă și poate să fie foarte înșelător. Am avut cazuri în care pachete de investiții cu amănuntul nu au avut o evoluție bună. Sigur că totdeauna poți închide fondul și să începi de la zero. Deci ar fi și mai înșelător să ne bazăm pe performanța anterioară, pentru că am avea cazuri în care uh, prelungirea tendinței ar fi putut fi foarte pozitivă. Deci vă rog să ne dați mai multe informații pe aceste subiecte și încă două puncte pe scurt. În primul rând, în legătură cu sfera de aplicare, v-aș uh, ruga să ne dați mai multe informații dacă credeți că produsele derivate sunt sau nu sunt în sfera de aplicare. Și apoi, în ceea ce privește indicatorii sociali, vă rog să ne spuneți cum uh, îi veți corela cu indicatorul de dezvoltare pe care îl pregătește OCDE și care există deja la inițiativa globală de raportare a Eurostat. Mi s-ar părea foarte util să folosim astfel de indicatori care se folosesc în general ca indicator de risc în alte domenii și cred că ar fi adecvat în anumite cazuri. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru răspunsuri de pe acum și îmi pare rău că nu pot uh, rămâne să vă aud răspunsurile pentru că am alte angajamente, dar asistenta mea va fi aici și va lua notițe, deci voi primi răspunsurile dumneavoastră oricum. Mulțumesc mult! Mulțumesc! De la ECR, Kay Swinburne. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aș dori Uh, expertilor Unii dintre colegi au vorbit. Uh, eu îl reprezint acum uh, pe domnul Kamal care își trimite scuzele, deci nu vă spun neapărat părerea mea. Acum o să mă refer la MIFID și poate să înțelegeți de ce. Uh, unii dintre colegi s-au referit deja la aspectele la care, pe care voiam să le evit. Apoi, uh, deci punerea în aplicare, rezultatele trecute uh, și um, legăturile cu fondurile UCIS. După cum știți, Comisia a anunțat uh, o întârziere în punerea de, în aplicare a cerințelor MIFID, care va avea un, uh, un efect uh, de cascadă, având în vedere regulile de protecție. Eh, sigur că avem nevoie de o prelungire, dar asta înseamnă că eh, cei care pregătesc eh, aceste documente cu informații esențiale nu vor avea o vedere de ansamblu în ce privește criteriile MIFID. Deci ne-am bucurat dacă Comisia și ESMA ne-ar transmite câteva informații suplimentare să se gândească mai ales la efectele acestei întârzieri și să vedem cum putea, putem atenua efectele negative posibile. În al doilea rând, aș dori să mă refer la include, uh, deci includerea uh, rezultatelor trecute în uh, scenariul de performanță. Așa cum au spus și unii antevorbitori, avem o poziție diferită aici. Ne bucurăm de faptul că ambele entități Uh, consideră că performanțele trecute trebuie incluse, deci a fost o dezbatere de la nivelul 1, se prelungește și la nivelul 2. Eurodeputații din, de la toate partidele politice au primit uh, foarte multe reacții, atât uh, de la consumatori cât și de la actorii de pe piață, care spun că dacă lipsesc aceste scenarii legate de rezultatele trecute, rezultatele ar fi negative. Deci cred că ar fi bine să avem o abordare combinată. E nevoie de un calendar clar pentru ca nu, să nu se facă o selecție Uh, distributivă a informațiilor care trebuie distribui, uh, dezvăluite, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem că uh, nu poți să um, face o disociere între, între performanțele fondurilor și rezultatele trecute. Apoi, în ceea ce privește opțiunile de investiții multiple și efectele în ce privește piața UCIT, deși acest document cu informații esențiale este foarte important pentru investiții PRIP, se uh, acordă, deci se pun uh, la informația gestionarilor de fonduri, această informație este foarte importantă având în vedere uh, volumul de investiții care sunt um, folosite pentru aceste tipuri de investiții financiare. Uh, această idee că gestionarii de portofolii pot uh, avea, uh, pot produce un document cu informații esențiale PRIPS, având în vedere volumul foarte mare de astfel de fonduri de investiții, considerăm că se elimină pur și simplu derogările și deci efectele asupra industriei sunt negative. Și în fine, Aș dori să mi se mai aducă clarificări în ce privește uh, schimbul de derivative și sfera de aplicare la nivelul 2. Uh, includerea acestor instrumente Uh, va trebui să ducă la publicarea acestor documente cu informații esențiale. S-ar putea ca uh, actorii de pe piață să fie luați prin surprindere și noi am dorit mai multe informații în acest sens. Thank you, Kay. Um, uh... Mulțumesc, Kay. În numele liberalilor, în numele grupului ALDE, are cuvântul colegul Peter Iețc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt de acord cu ce s-a spus în ce privește opțiunile de investiții multiple, în ceea ce privește claritatea și, bineînțeles, și rolul uh, industriei. Industria are nevoie de un uh, răspuns foarte clar în legătură cu tot ce se face în domeniul acestor documente cu informații esențiale. În ce privește scenariile legate de rezultate în trecut, am înțeles că în mandatul precedent a fost o dezbatere aprinsă pe această temă. Eu uh, rămân deschis la această uh, Uh, posibilitate cu condiția să se păstreze lucrurile la modul cel mai simplu, poate un uh, uh, amestec de scenarii în care să se includă și rezultatele trecute. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai dorește nimeni să mai ia cuvântul în numele GUE și numele versilor. Deci, trecem la procedura Catch the Eye. Marcus Ferber s-a anunțat la cuvânt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumim foarte mult și pentru prezentările pe care le-am primit. Ce scuze că nu iau cuvântul în limba engleză, dar avem interpreți care ne ajută. Um, am examinat uh, cele trei uh, documente, rapoarte privind uh, uh, documentele cu informații cheie pentru uh, gestionarea riscurilor și formularea indicatorilor de risc. Uh, eu cred că indicatorul de risc este un element esențial în documentul cu informații cheie, așa cum am spus și în comentariile mele pe care vi le-am transmis în scris. Consumatorul final are mari dificultăți în a aprecia riscul real al produselor pe care le consumă de multe ori se subapreciază, dar uneori chiar se supraapreciază riscul. Și de, atunci, de aceea trebuie să ne întrebăm cum putem să abilităm uh, consumatorul să ia o decizie cu adevărat informată și ce criterii trebuie să îndeplinească indicatorii care fac posibilă această apreciere. Eu cred că următoarele criterii ar trebui respectate. Mai întâi, um, trebuie să vedem care este trebuie ca fiecare indicator să prezinte um, riscul de pierderi maxim. Trebuie ca această prezentare a riscului să fie făcută astfel încât uh, uh, uh clientul, uh, consumatorul final să înțeleagă ceva. Deci eu uh, vreau să știu între 0 și 100 care este riscul meu sau riscul pierderilor, nu între 1 și 7, chiar dacă dumneavoastră susțineți această metodologie cu studii. Aprecierea indicatorului trebuie să fie făcută de o instanță independentă, de, nu de distribuitorul produsului și uh, trebuie ca consumatorul să poată urmări evoluția în timp a indicatorului de risc, pentru că s-ar putea ca indicatorul de risc să aibă o altă valoare eh, decât eh, eh, la 2 ani de la lansarea pro, produsului. Știți foarte bine că investitorii privați sunt investitori pe termen lung, deci trebuie să existe și posibilitatea de a uh, urmări în timp evoluția unui indicator. Cred că acestea ar fi criterii care ar aduce într-adevăr o valoare adăugată la cele care sunt deja formulate. Uh, dumneavoastră propuneți uh, o apreciere a riscului pe baza intervalului de volatilitate s-ar putea ca pentru uh, aceia care uh, efectuează tranzacții pe termen scurt și ultrascurt acest lucru să fie foarte interesant, deci pentru aceia care lucrează la bursă, dar pentru, uh, uh, pentru consumatorul final nu este același uh, lucru. În ce privește uh, scala de la 1 la 7 este o apreciere foarte grosieră, foarte grosieră pentru că uh, pentru că nu pot face distinția între, între uh, risc de credit uh, sau indicator de risc uh, de nivel 3 și 4, numai între 0 și 14% practic ai posibilitatea aceasta. Vreau să întreb cum anume ați răspunde la aceste sugestii și cum credeți că ați putea să le integrați. Mulțumesc. Thank you. Nina. Mulțumesc, Nina Ghil acum. Mulțumesc și eu ca și ceilalți pentru aceste prezentări. Sunt de acord cu colegii care au spus că, da, e adevărat, e un document legislativ foarte important pentru protecția uh, investitorilor, din motive evidente. Uh, noi considerăm că uh, dacă vrem să obținem cât mai multe investiții cu amănuntul în produse financiare, e foarte important ca investitorii să aibă încredere în aceste produse. Și, bineînțeles că uh, sunt și costuri Uh, mai ales legate de transparența produselor de investiții. Dar, din câte am înțeles, uh, nivelul 1 de legislație evidențiază acest aspect foarte important, deci cred că e bine și ar fi important ca și numărul, nivelul 2 să facă la fel. Și uh, industria ne spune acest lucru, trebuie să ne asigurăm că regulile sunt foarte clare Și în acest domeniu am câteva îngrijorări în ceea ce privește abordările legate de uh, scenariile de performanță uh, în care uh, un investitor poate să calculeze eventualele câștiguri. Cred că dacă lăsăm prea multă flexibilitate producătorilor care pot să opteze pentru scenarii ex- excesiv de optimiste și dacă cerem uh, ISIS să-și revizuiască uh, avizul pentru comisie, atunci rezultatele nu vor fi neapărat fiabile. Sunt de acord cu uh, recomandările PRIPS conform cărora uh, toate uh, taxele trebuie să fie dezvoluite, pentru că adesea investitorii nu sunt la curent în legătură cu anumite costuri, de exemplu costul, taxele pe tranzacții, care diferă în funcție de valoarea fondului. Deci aș dori să știu dacă se poate ca ă, informațiile legate de risc ă, să fie cât mai evidente pentru consumatori. O reducere a costului ă, legate de randament ar trebui să fie afișată în cifre și nu în procente, de exemplu. Investitorii spun că uh, își fac griji în legătură cu costuri, mai ales costurile legate de transparență, dar cred că e foarte important să vedem dacă vedem ce facem în alte domenii, e foarte important să avem informații foarte clare în legătură cu costurile, fără însă a avea un exces de informații. Să vedem cum putem să scădem costurile și cum putem defalca mai bine uh, costurile pentru a spori transparența. Aceasta este preocuparea mea principală. Deci investitorii cu amănuntul trebuie să uh, înțeleagă cât mai bine cum funcționează aceste produse financiare. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Deci, domnul Bernardino, uh, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru comentariile eurodeputaților și pentru uh, motivele de preocupare exprimate și noi uh, ne dorim să înțelegem care sunt principalele probleme pentru dumneavoastră. O să încerc să răspund la toate întrebările și o să trag la sfârșit și concluziile. În ceea ce privește calendarul, mai mulți eurodeputați s-au referit la el și, așa cum am spus și înainte, aș dori să spun lucrurilor pe nume. Noi intenționăm să respectăm calendarul. Avem la dispoziție toate instrumentele necesare la nivelul comitetului mixt și avem uh, cele trei uh, consilii ale celor trei uh, instituții care vor ajunge la un rezultat final în atenția Comisiei până la sfârșitul lunii martie. Aceasta este intenția și sperăm să ne putem respecta. În ceea ce privește performanța și scenariile, au fost puse mai multe întrebări pe această temă. Sigur, această situație de tip what if, ce ar fi dacă ar fi, Uh, poate fi abordată cu trei uh, tipuri de scenarii, cu uh, diferite proiecții sau prevederi pe viitor. Sigur, câteodată e nevoie de mai mult timp pentru perfecționarea sistemului. În procesul de consultare a fost pusă și o întrebare care a fost menționată de mai mulți dintre dumneavoastră în legătură cu flexibilitatea excesivă pe care am uh, introdus-o în sistem. Uh, vă pot spune că încercăm să studiem, uh, am, uh, studiat această problemă după consultare și uh, pornind de cele trei scenarii de care vorbeam, încercăm să procedăm într-un mod mai prescriptiv să venim cu detalii la nivelul cel mai mare de finețe pentru a vedea cum putem să construim aceste scenarii. În avizul nostru final cu privire la performanță sperăm să figureze aceste scenarii. Uh, o altă, un alt subiect conex, cel al uh, testelor de performanță și uh, Uh, sigur că înțelegem acest argument conform căruia performanțele de, uh, testele de performanță pot induce în eroare, nu pot fi considerate ca fiabile pentru viitor, însă ceea ce considerăm și de aceea doream să știm care este poziția dumneavoastră în acest domeniu, ne-am dorit să avem o combinație între aceste scenarii uh, pe viitor combinate cu uh, informații foarte fiabile în ce privește performanțele de text. Și aș dori să spun acest lucru mai ales uh, în atenția factorilor implicați. Oamenii își doresc uh, să obțină informații sau indicatori de performanță de text și ori nu găsesc astfel de indicatori, ori atunci când găsesc astfel de indicatori nu reflectă realitatea în ceea ce privește câștigurile și de aceea uh, se face uh, un amalgam cu costurile și așa mai departe. Deci noi considerăm că ar fi pertinent dacă aceste informații ar fi uh, incluse în document pe baza câștigurilor reale pentru a evita uh, goana după uh, astfel de informații și faptul că, până la urmă, consumatorii nu au la dispoziție aceste informații. Dar, încă o dată, nu este, din punctul nostru de vedere, partea principală legată de performanță. Pentru noi, pentru performanță, sunt foarte importante aceste scenarii de performanță și, așa cum am spus, uh, sperăm să putem avea combinația de care vorbeam pentru a evita ca acest lipsă informații uh, să uh, domnească, să bântuie. E o situație pe care trebuie să o corectăm. În ce privește opțiunile uh, de investiții multiple, trebuie să ajungem la o soluție, bineînțeles, în uh, proiectul nostru de document cu privire la standardele tehnice de reglementare, cum vedem noi lucrurile? Compania care se ocupă de uh, documentul respectiv trebuie să pună la dispoziția uh, consumatorilor informațiile, documentul cu informații esențiale cu privire la PRIPS. Să luăm un exemplu, deci o companie de asigurări care are um, relații de afaceri cu diverse firme de investiții, e de competența sau de responsabilitatea acestei companii de asigurări să pună la dispoziția um, clienților informații în legătură cu fondurile de investiții în care pot face investiții. Bineînțeles că există și această problemă a legăturii uh, cu MIFID, ce stipulează MIFID și faptul că fondurile de investiții uh, au uh, obligații în ce privește uh, aceste uh, valori mobiliare când o companie de asigurări le propune să uh, investească în diverse tipuri de fonduri, trebuie să-i pună la dispoziție și informații. Apoi uh, trebuie ca această directivă să, pună, să poată fi pusă în aplicare cât mai eficient, pentru că timpul trece și ne, află, ne putem afla în situația în care documentele cu informații esențiale pentru uh, aceste valori uh, mobiliare pot fi uh, transformate în uh, informații PRIPS. Am mai fost și câteva întrebări în legătură cu instrumentele financiare derivate. Aș dori să vă spun foarte clar că de la începutul consultărilor noastre am uh, spus că aceste instrumente trebuie fie incluse în sfera de aplicare. A fost o dezbatere care a avut loc și la Parlament. După ce consultările au luat loc, am ajuns la concluzia că trebuie să punem la dispoziție mai multe uh, detalii în legătură cu diversele tipuri de uh, instrumente derivate care trebuie să uh, îndeplinească criteriile de comunicare de informații și în documentul final de tip RTS pe care îl vom trimite comisiei vom avea, vom include și detalii mm, în urma procesului de consultare. Dar e foarte clar că aceste informații vor figura în, în document. În ce privește indicatorii de risc și faptul că ar fi necesar un singur indicator, aș dori să mă mai refer la un aspect de care trebuie cu toții să ținem cont. Noi facem tot ce facem în avantajul consumatorilor, în interesul consumatorilor și de aceea Parlamentul și-a dorit atât de mult să avem aceste teste uh, pentru consumatori în cadrul acestui proiect și de aceea le-am și inclus. Apropo, una, uh, una dintre concluzii, în urma acestor teste, poate una dintre concluziile cele mai puternice, vizează tocmai acest domeniu, respectiv că pentru ca consumatorul să înțeleagă, avem nevoie de un singur indicator și nu o serie de indici sau de indicatori pe care oamenii nu le înțeleg și nu le pot analiza. Ce înseamnă acest lucru? E o metodă ușoară, de exemplu, să includem într-un uh, uh indicator uh, riscul de piață și riscul de credit și așa mai departe. Nu, pentru că trebuie să folosim metode foarte directe, uh, foarte diferite. Iar noi considerăm că metodul, metoda pe care o am folosit-o și pe care o, o rafinăm acum se bazează pe transparență, va include și elementele de volatilitate, uh, dar și uh, eventualele pierderi maxime pe care consumatorii le pot avea dacă investesc într-un instrument și până la urmă uh, vom avea consumatorul va trebui să ia o decizie ca în urma unei negocieri, dar până la urmă credem că trebuie să punem la dispoziția consumatorilor informații pe care să le pot uh, folosească și a fost foarte clar uh, acest lucru în testele pentru consumatori și uh, trebuie să ținem cont de acest aspect atunci când vom redacta forma finală a propunerii pe care vom trimite comisiei. Deci vom continua să perfecționăm acest indicator pe o scară de 1 la 7 Bineînțeles că îi vom informa pe consumatori în legătură cu metodologie, vom încerca să aducem cât mai multă uh, transparență în legătură cu diversele tipurilor de risc și cum vor fi ele agregate, dar pentru ca consumatorii să înțeleagă cum uh, funcționează procesul, e foarte important să procedăm așa. În ceea ce privește costurile și reducerea randamentelor, doream să vă spunem că intenționăm să includem atât uh, un calcul uh, monetar, deci în cifre și în procente, ca să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, și tot în ce privește costurile, pentru ca ele să fie cât mai concrete, deci vom avea un indicator cu privire la costurile totale, a fost uh, subiectul unei întrebări. Și Da, vom avea și un uh, indicator de cost în ce privește costurile de cumulare. Sigur că va figura și această informație. Sper că am răspuns la toate întrebările, dacă nu la majoritatea dintre ele, și aștept eventuale alte întrebări pe această temă. Mulțumesc! Aș avea încă o întrebare pentru Gabriel, pentru a înțelege ce spuneați în legătură cu aceste instrumente financiare derivate și nevoia de informații cât mai detaliate. Spuneați că e nevoie de un document cu informații esențiale rezervat acestor uh, instrumente derivate exclusiv? Da, spune vorbitorul. Încă mai avem uh, ședințe în această săptămână, deci este un proces în curs, dar în orice caz, noi uh, dorim ca documentul cu informații esențiale pentru PRIF să fie aprofundat să vedem cum diverse tipuri de instrumente derivate cu astfel de instrumente pot fi uh, atinse obiectivele care figurează în acest document de informații esențiale. Vom avea același uh, document cu informații esențiale, nu mai multe, dar va trebui să conțină informații cât mai vaste în legătură cu uh, instrumentele uh, financiare derivate. Deci pentru ca tot ce figurează în acest document cu informații esențiale să poată fi mm, pus în aplicare. Am înțeles, spune președintele, și acum dau cuvântul reprezentantului comisiei. Um, mulțumesc. Aș începe cu calendarul mai întâi. Cred că este un semn bun că suntem cu toții de acord dacă ar fi bine să uh, avem uh, o respectare a calendarului în tocmai așa cum a fost propus, deci ca agențiile de supraveghere să pună la punct toate detaliile administrative, traducerile și așa mai departe, pentru ca uh, documentul să poată fi adoptat înainte de vacanța de vară. În ce privește competențele de intervenție ale EOPA, vrem să mergem mai departe cu uh, această discuție cât se poate de rapid. În ce privește uh, EBA și ESMA, aici uh, Eh, totul depinde de măsurile de nivel 2 eh, aplicate în cadrul MIFID, în temeiul MIFID. Ehm, în ce privește alte, celelalte măsuri, eh, agențiile europene de reglementare vor, de supraveghere vor examina toate standardele tehnice care sunt în vegare și ne vor da avizul lor Uh, pentru revizuirea lor, de care evident vom ține cont. În ce privește legătura dintre MIFID și MIFIR, uh, analiza noastră uh, sugerează că PRIPS pot să evolueze separat și că nu trebuie să întârzie datorită întârzierii care s-a consemnat la MIFID regulamentul și măsurile de nivel 2 sunt uh, suficient de clare. Acum doar câteva cuvinte în legătură cu conținutul uh, documentului cu informații esențiale. Uh, evident că suntem în discuție cu partenerii noștri care au luat deja cuvântul. În legătură cu performanța din trecut, este important să avem scenarii utile pentru consumatorul final, pentru ca în baza informațiilor primite să-și poată singur uh, elabora un soi de scenariu pentru viitor al evoluției fondului. Uh, past performance, performanța din trecut, nu este un indicator cheie, dar trebuie să ținem cont de performanța din trecut pentru a face proiecții pentru viitor și asta fac agențiile de supraveghere europene. În ce privește produsele derivate, noi considerăm că ele cad sub incidența TRIPS și nu sunt uh, în mod explicit uh, uh, exceptate. Sigur că aici nu există o cerință, obligație de a actualiza în continuare informațiile, dar cred că abordarea agențiilor de supraveghere europene este corectă aici. În ce privește Eh, opțiunile de investiții multiple și produsele cu investiții multiple. Eh, știm că ne aflăm într-o perioadă de tranziție a OPCVM-urilor, pe care o respectăm, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că tot ceea ce cade sub incidența PRIPS și a documentelor cu informații esențiale eh, trebuie să fie comparabil și transparent. Deci Eh, așa cum a spus-o și colegul Bernardino, consumatorul final trebuie să primească toate informațiile legate de toate eh, opțiunile de investiții eh, în cadrul unui produs cu investiții multiple. Mulțumesc! Mulțumesc, mai avem ceva timp la dispoziție, spune președintele, deci nu știu dacă raportorul în exercițiu sau raportorii din umbră mai doresc să revină cu câteva întrebări sau comentarii o cerere de lămurire eventual? Nu? Se pare că nu este cazul. Atunci vă mulțumim, vă mulțumim pentru prezență, pentru prezentări, inclusiv eh, pentru specificările făcute în legătură cu calendarul. și vă mulțumim și pentru eforturile pe care le depuneți pentru o mai bună apreciere și evaluare a produselor derivate. Cred că a fost un schimb de opinii uh, foarte util și vă mulțumim încă o dată. Așadar, suspendăm reuniunea până la 11 și 15, când uh, vom continua cu audierea, audierea formală a noului director executiv al EOPA. Mulțumesc!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 Dear colleagues, I think that Stimați colegi, we can start. Cred că putem începe. Respectiv continua cu punctul 7 de pe ordinea de zi, numirea unui nou director executiv pentru Agenția Europeană Europa, o audiere publică în contextul acestei numiri pentru directorul executiv al EOPA, eh, care s-a petrecut în, eh, pe baza unei, eh, unui proces de selecție deschis. Domnul Fausto Parente a fost selectat de Consiliul de Supraveghere al EOPA pentru această, ocuparea acestei poziții. Știți că numirea de către, nominalizarea de către Consiliul de Supraveghere face obiectul unui aviz favorabil din partea Parlamentului European. Pentru ca să existe o legitimitate a acțiunilor noului director executiv. Și vom uh, vota astăzi mai târziu, uh, în cursul zilei, uh, asupra acestei nominalizări. Votul în plenare este prevăzut pentru septembrie. Și acum, domnule Parente, Vă dau cuvântul pentru o prezentare, o declarație introductivă de 5 minute, după care vom trece la întrebări și răspunsuri. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Stimați uh, membri, deputați, uh, membri în Comisia Econ, este o onoare pentru mine să fiu prezent aici, în Parlamentul European, forul care reprezintă în mod direct cetățenii UE. Vreau să vă prezint Eh, provocările cu care cred că se va confrunta EOPA în următorii ani și cum pot eu contribui la rezolvarea acestora. EOPA eh, încearcă să devină o autoritate de supraveghere credibilă și avem trei eh, priorități principale pentru activitatea în următorii 5 ani. Ehm, creșterea convergenței supraveghere, o creșterea activității de prevenire în ce privește protecția consumatorilor și o financi- stabilitatea financiară avem șansa să uh, creștem mai mult uh, consecvența cu care sunt aplicate uh, la nivel național măsurile de supraveghere, crescând astfel uh, și convergența în supraveghere și creând în același timp un uh, nivel echitabil uh, și egal, condiții egale peste tot în Europa în ce privește supravegherea în domeniul nostru. Mai sunt multe de făcut până la o armonizare completă, dar avem instrumentele la dispoziție pentru a o face. Avem un manual de supraveghere comun pe care îl elaborăm acum și avem și reguli comune Eh, ale Europa pentru oferirea de feedback eh, autorităților naționale de reglementare și supraveghere. EIOPA este în poziție să eh, examineze anumite practici, eventual să le pună sub semnul întrebării și să formuleze recomandări pentru punerea aplicarea celor mai bune practici. În ce privește cea de-a doua prioritate, protecția consumatorilor, Trebuie să restabilim încrederea consumatorilor, care rămâne în continuare un obiectiv uh, crucial pentru noi uh, trebuie să, uh, asta se face în paralel cu ameliorarea regulilor de supraveghere a pieței. Avem nevoie de o guvernanță bună, de distribuitor bine reglementat care se centrează pe interesele și nevoile consumatorilor și avem nevoie de o, o aplicare a politicilor cu rigoare și consecvență. EOPA a început deja să pună în aplicare proiectul privind directiva de distribuție a produselor de asigurare, IDD. Încercăm aici să creștem elementul de armonizare, respectând în același timp diferențele care există pe diferitele piețe naționale și respectăm și, evident, canale de distribuție tradiționale. Trebuie să înțelegem gradul de satisfacție real de care are nevoie consumatorul și trebuie să creăm produse care vor crea valoare adăugată pentru consumator, care vor permite o creștere rațională a pieței și care vor restabili în cele din urmă Eh, încrederea clienților. În ce privește stabilitatea financiară a piețelor, um, este evident uh, o chestiune eh, foarte importantă. Am, am uh, elaborat deja mai multe tipuri de testuri de rezistență pentru a verifica fiabilitatea produselor și eh, a sectorului asigurărilor în general. Încercăm să coordonăm astfel diferitele acțiuni de monitorizare eh, care au fost întreprinse până acum de autoritățile naționale. Mai sunt și alte proiecte, de pildă revizia eh, directivei Solvency 2, dezvoltarea eh, unui produs paneuropean de pensii private, PEP, pe scurt, realizarea unor standarde de capital uh, globale pentru sectorul asigurărilor și mai sunt și altele. Uh, eu uh, sunt dispus să am aduc contribuție activă la punerea aplicare și traducerea cotidiană a acestor obiective în realitate. Contribui cu experiența mea de mulți ani, atât în plan profesional cât și în ce privește conducerea unor colective mai mari de uh, lucru, de salariat, să am o abordare pro-europeană și în negocierile recente privind directiva IDD mi-am putut demonstra abilitățile de coordonare și de negociere, găsind până la urmă soluții în interesul Uh, Europei și instituțiilor europene. Transformarea autorității de supraveghere italiene, IVAS, uh, din trecutul recent, este de asemenea o dovadă a capacităților mele de coordonare. Dacă voi fi uh, și numit în funcție, mă angajez să fac din EOPA o agenție de supraveghere puternică, solidă, care să reprezinte interesele cetățenilor europene, să fie o, care să fie o voce a cetățeanului european consumator de produse de asigurare. Eu sunt evident dispus să uh, ascult toate întrebările, comentariile noastre și să țin cont în activitatea mea de toate sugestiile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Parente. Uh, Burkhard Palț este primul nostru vorbitor. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Schön, äh, Herr Parente, dass Sie heute... Domnule Parente, ne bucurăm să vă vedem astăzi aici. Am, uh, în primul rând, două întrebări pentru dumneavoastră și cred că vom avea după aceea șansa să mai punem și alte întrebări. Domnule Parente, ați făcut parte din uh, structura uh, CEOP, ați fost de la început reprezentant la EIOPA și aș vrea să vă întreb dacă doriți dacă credeți că aveți o cale directă uh, din acest motiv uh, la, către postul de director executiv EIOPA și dacă intenționați să țineți cont de cerințele Parlamentului și să prioritizați activitățile EIOPA în conformitate cu mandatul legislativ. Mă gândesc, de exemplu, la principiul proporționalității. Aceasta ar fi prima parte a întrebării. În al doilea rând, Ați lucrat timp de mulți ani pentru um, autoritățile de uh, asigurări din Italia. Aș vrea să vă întreb uh, ce faceți cu bilanțurile autorităților naționale, dacă ele vor fi prezentate la timp până la vară și dacă sunteți de părere că um, reglementările complexe vor funcționa în forma actuală și dacă vor fi respectate cerințele legiuitorului în acest domeniu. Acestea ar fi întrebările mele. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Balț. La primul punct, aș vrea să vă spun că uh, de ani de zile sunt activ pe scena internațională în diferite uh, roluri, am prezidat diferite grupuri de lucru la nivelul EIOPA și uh, e clar că am o mentalitate europeană. Totdeauna am încercat uh, să dezvolt soluții care să depășească pozițiile individuale în interesul Uniunii Europene. Și cred că toți colegii mei recunosc acest lucru. Așadar, uh, nu Cred că s-ar pune problema independenței în orice caz. Și sigur că rolul meu va fi să transform strategia în strategia EOPA și să o transpun în operațiunile uh, cotidiene conform mandatului dat de autorități de bord de parlament. Și în acest sens uh, nu cred că uh, pot fi criticat. La a doua întrebare, cred că niciun proiect nu este perfect. Solvency 2 a fost dezvoltat după câțiva ani. Acum deja ni se pare prea complex uh, din anumite perspective, sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să lucrăm la revizuirea Solvency 2, dar cred că este important uh, ca prevederile să fie aplicate și apoi să vedem care sunt domeniile de uh, potențiale ameliorări. Este un proiect cheie la care trebuie să lucrăm la următoarea revizuire a solvenții 2. Da, puteți pune o întrebare suplimentară. Puteți să ne spuneți mai multe despre proporționalitate? În legătură cu proporționalitatea s-au făcut uh, mai multe lucruri, mai ales în uh, domeniul raportării. Desigur, trebuie să continuăm să lucrăm. E limpede că proporționalitate nu înseamnă să nu faci anumite lucruri. Dar este misiunea noastră să detectăm în ce domenii putem uh, avea um, dezvoltări suplimentare în, uh, în conformitate cu proporționalitatea. Să spunem că este important pentru consumator, pentru că trebuie să ne asigurăm că nu se uh, către grupurile cele mai mari. Și am făcut deja multe lucruri, mai ales în domeniul pe care l-am menționat, raportarea. Dar și în domeniul guvernanței s-a făcut câte ceva. Dar cred că mai este loc de mai bine. După cum am spus, nimic nu e perfect de la început. Trebuie să trăim acum în mediul Solvency 2 și să învățăm din uh, complexitatea Solvency 2 și să vedem în ce domenii putem ameliora situația. Ascultăm părțile interesate, avem toate instrumentele necesare și sunt convins că vom da rezultate. Mulțumesc! Elisa Ferreira Da, domnule Parente, mulțumesc mult pentru prezență. Am să vorbesc engleză încercând să facilitez dialogul. Cred că trecem printr-o perioadă foarte interesantă, cum spun unii, dar și foarte periculoasă. EIOPA este o instituție relativ tânără dar uh, deși este tânără, face față multor provocări, cel puțin uh, în raport cu bugetul pe care îl are. Așadar, e clar că va trebui să faceți anumite alegeri și prima mea întrebare se referă exact la acest lucru. Dacă va trebui să alegeți anumite domenii din activitatea dumneavoastră, ce viziune veți avea pentru EIOPA și cum ați uh, ține cont, de exemplu, de protecția consumatorului în acest cadru. În al doilea rând, trebuie să consolidăm legăturile dintre diferitele entități, dintre diferitele autorități de supraveghere, pentru că pe piețele financiare uh, nu există o separare clară între diferitele activități cum veți introduce coerență și convergență în cadrul de supraveghere între IOPA și alte instituții? Și, în ultimul rând, un element important pentru depunători este să înțeleagă mai bine uh, riscurile de pe piața de asigurări și să beneficieze de produse cum ar fi uh, sistemul de pensii personale paneuropene, europene în care să aibă mai multă încredere ca să își depună economiile în astfel de produse cu risc scăzut. Cum priviți acest proiect? Mulțumesc! Mulțumesc! Da, aveți dreptate. Trecem printr-o perioadă grea pentru sectorul acesta și pentru sectorul financiar în general. Trebuie să ne stabilim priorități, dar prioritizarea începe cu protecția consumatorilor pentru că toate acțiunile noastre au legătură cu protecția consumatorului uh, a ordinii politice europene și a cetățenilor. Deci e nevoie să stabilim priorități uneori, mai ales uh, dacă bugetul nu ne permite să facem tot ce este necesar. Și aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru că susține ne-a susținut bugetul în perioada recentă, sper să și continue așa. Dar, cu toate acestea, trebuie să ne descurcăm cu resurse puține în permanență, pentru că eficiența este necesară. Deci va fi nevoie de prioritizare, de o aliniere a proceselor, o simplificare a procedurilor, dar protecția consumatorului este cheie și va rămâne cheie. Așadar, cred că implementarea este importantă, trebuie să obținem documente bune, reguli bune și apoi să sporim supravegherea în aceste domenii, făcând ca și în trecut revizii tematice, să selectăm cele mai importante subiecte pe baza informațiilor relevante și să permitem o protecție sporită. În ceea ce privește cooperarea cu celelalte autorități europene de supraveghere, cu celelalte instituții, comitetul mixt funcționează foarte bine. Eu am prezidat, de exemplu, comitetul de conglomerate financiare în cadrul comitetului mixt și este nevoie de o cooperare consolidată sporită dar știu că există un spirit bun de cooperare, trebuie să ne respectăm unii pe alții, să respectăm diferențele dintre sectoare, ceea ce nu înseamnă că nu ne putem uh, spori și mai mult cooperarea. În legătură cu uh, BEPS, cred că este o șansă extraordinară să dezvoltăm o piață reală a uh, pensiilor, eu mă refer la PEP, și știu că activitatea transfrontalieră nu este atât de dezvoltată, există piețe naționale multiple și nu o singură piață comună și ar fi important să sporim um, posibilitățile pe care le oferim consumatorilor, pe care le au consumatorii în legătură cu sistemul de pensii necesar în Europa. Deci este o inițiativă minunată. Suntem în faza de consultări publice, vom ține cont de comentariile părților interesate și vom continua. Mulțumesc! Mulțumesc, Kay Swinburne! Mulțumesc și bine ați venit! Știu că colegul uh, meu uh, v-a pus mai multe întrebări la o altă audiere din trecut. Eu aș vrea să vă pun o întrebare mai generală legată de rolul autorităților europene de supraveghere uh, și interacțiunea lor cu Parlamentul. Am uh, avut nivelul 1 care cere autorităților de supraveghere să dezvolte reguli secundare pentru noi și e foarte importantă legătura dintre autorități și comisie. Și pe noi ne preocupă această relație. De asemenea, ne preocupă modul în care se produce interacțiunea cu Parlamentul. Deci avem această discuție între trei actori care este destul de problematică. Deci uh, noi uh, luăm în serios uh, cerințele de control de nivel 2 și discuții ca cea din această dimineață sunt foarte importante, dar la fel este și dialogul între, dialogul între autoritățile europene de supraveghere și Parlamentul European în mm, dialogul de nivel 2. Deci cum vă, vă veți asigura că Europa discută în permanență cu Parlamentul European înainte de a adopta măsuri ca să ne asigurăm că Parlamentul este respectat pe viitor? Și o mică adăugire din perspectiva experienței dumneavoastră naționale, care este foarte solidă, cum intenționați să vă asigurați că autoritățile naționale de supraveghere aplică consecvent cerințele, de exemplu, de uh, tip solvency? Mulțumesc! Vreau să spun că, pe de o parte, este clar că legislația secundară este necesară. Pentru că nu toate detaliile pot fi uh, puse la punct la nivelul 1. Cred că este clar. Sigur că trebuie să fim responsabili și să venim în fața dumneavoastră, să ne prezentăm uh, munca în diferitele faze ale procesului, să ne asigurăm că ținem cont de preocupările dumneavoastră, că vă răspundem la întrebări și așa mai departe. Din câte știu, acest lucru s-a făcut până acum, dar uh, poate fi uh, consolidat și de câte ori va fi nevoie, va trebui să găsim momente de discuție și de schimb între noi. Pentru mine e clar că este necesară responsabilitatea și este necesar să vă prezentăm activitatea noastră. Și în acest sens, cred că un pas suplimentar ar fi să avem o interacțiune în faza de dezvoltare a nivelului 1 cu autoritățile europene de supraveghere, cel puțin aceasta este ideea mea personală, ca să înțelegem mai bine care sunt domeniile clare. Nu vrem să invadăm sfera de competențe a legiuitorului, dar vrem să înțelegem mai bine care sunt motivațiile uh, legate de anumite prevederi din uh, dreptul primar, ca să putem apoi să um, dezvoltăm uh, lucrările în sensul dorit de legislația de nivel 1. Pentru mine, dialogul este important în toate etapele procesului de luare a deciziilor. Până acum se făcea la nivelul 2, dacă nu mă înșel. Comisia își aducea contribuția în faza de redactare a proiectului. Noi trebuie să ținem cont de cerințele dumneavoastră. Și ce cred eu că poate fi ameliorat ar fi să um, avem un dialog suplimentar în faza de nivel 1, să înțelegem mai bine motivațiile prevederilor luate. Astfel vom putea trece mai bine la o implementare detaliată la nivelul 2 sau 3 sau cât o fi. Chiar și la nivel uh, național, ați pus niște întrebări legate de Solvency 2 și așa mai departe, avem și noi aceleași preocupări pe care le au alte țări mm, ce am auzit până acum. Uh, schimbările vor aduce și șanse, dar strânesc și temeri. S-a discutat despre uh, cererea de detalii referitoare la punerea în aplicare a noului sistem și a fost foarte util că la nivelul EIOPA s-au uh, realizat acele orientări pe care le-am pregătit noi. unor ni se spune că sunt excesive, dar um, ne permit uh, să um, garantăm răspunsuri foarte armonizate de la autoritățile naționale de asigurare. Altfel am fi avut mai multe probleme decât până acum. Mulțumesc! Văd că nu este aici Cora Van Nieuwenhuizen, deci uh, domnul Iacek o înlocuiește. Vă rog. Alde. Mulțumesc foarte mult în numele Alde. Cora mi-a dat uh, o listă cu 87 de întrebări, dar nu o să mă limitez decât la câteva dintre ele. Domnule Parente, ați putea să ne spuneți care sunt învățămintele cele mai importante pe care le-ați tras uh, de pe urma celor trei ani în mandatul uh, actual și care este experiența mm, anterioară pe care o veți putea aduce la EIOPA? Și în al doilea rând, ce schimbări ați aduce în schimbarea felul în care funcționează EOPA zilnic și cum ar putea această funcționare uh, ar putea fi îmbunătățită din punctul, uh, punctul dumneavoastră de vedere și, în fine, care sunt uh, cele mai importante provocări interne și externe pentru EIOPA pentru următorii 5 ani pe care le întrevedeți? Thank you. Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, vin cu o experiență legată de schimbare. Cea mai importantă din perspectiva mea din ultimii trei ani a fost schimbarea în evoluția autorității mele. A existat o reformă în trecut care a permis uh, vechiul uh, ISVAP uh, să se transforme în IVAS și eu uh, am condus acest grup de experți format uh, din uh, tot felul de responsabili de la uh, fosta ISFAP, de la Banca uh, Centrală a Italiei și așa mai departe, pentru că în Italia exista o, o combinație între autoritățile de supraveghere și uh, asigurări. Deci, tot acest proces a permis noi autorități să demareze cu noi proceduri, uh, să-și optimizeze Um, funcționarea, cu o nouă alocare a misiunilor și a um, funcționării și cu o nouă structură organizatorică. Deci cred că această experiență este foarte prețioasă pentru EIOPA și aici ajung la a doua întrebare pe care mi-ați adresat-o, pentru că din punctul meu de vedere EIOPA se află într-o situație asemănătoare. Am făcut uh, foarte multe uh, înfăptuiri, am obținut multe în ultimii cinci ani la EIOPA, dar acum, cu această tranziție de la activitatea de reglementare la cea de supraveghere, trebuie ca resursele de personal să fie altfel folosite, poate chiar ar trebui să fie uh, formate, să fie pregătite pentru a schimba uh, modul de a acționa, pentru că înainte făceau activități de reglementare, ori acum ar trebui să uh, ne îndreptăm spre convergența de supraveghere. Deci trebuie ca personalul să fie altfel motivat și realocat Uh, față de uh, faza anterioară. Deci cred că experiența italiană poate să fie foarte utilă pentru uh, acest post pe următorii cinci ani. În ceea ce privește provocările pentru EIOPA, provocările externe, evident, sunt cele care vizează sectorul de asigurări, de exemplu condițiile financiare, care fac ca poziția asigurărilor să fie foarte uh, supusă provocărilor. Uh, suntem într-un proces continuu, trebuie să continuăm uh, testele de stres pentru a vedea care, să identificăm zonele de risc, uh, cele mai vulnerabile și pentru a permite uh, autorităților naționale de supraveghere să ia măsuri necesare și să vină uh, cu uh, informații pentru a evita ca aceste condiții de piață să uh, ducă la probleme concrete. Avem uh, instrumentele necesare la dispoziție, trebuie să le folosim bine. Așa cum am spus, Solvency 2 uh, va pune la dispoziția tuturor companiilor de asigurări o bază de dată pe baza căreia putem să ne consolidăm capacitatea de a detecta sau a identifica problemele cele, zonele cele mai vulnerabile. Nu mai dorește nimeni de la Guesia cuvântul, deci trecem la vers acum. Sven are cuvântul. Bun venit! În primul rând, mulțumim pentru prezență. E limpede că competența și experiența dumneavoastră anterioară dovedesc faptul că sunteți pregătit pentru acest post. Cu toate acestea, rolul nostru al verzilor la comisia noastră e să punem degetul pe rană. Și deci, vă rog să nu o vedeți ca pe un atac personal, e rolul pe care, misiunea pe care ne-am uh, acordat noi aici. Deci când s-a făcut negocierea inițială a Solvency 2, guvernul italian a încercat foarte puternic să obțină tratament preferențial. Și aici, în acest context, aș dori să mă refer la două probleme. Când s-a vorbit despre prima contraciclică, care este asimetrică și care contravine logicii regulamentului financiar, deci piețele merg într-o direcție, să spunem, față de, preț, de, de, de prețul de echilibru, guvernul italian a încercat să obțină cu orice preț această primă. Și Apoi, uh, în urma activității lobbyilor uh, italiene, s-a obținut un uh, tratament preferențial în ceea ce privește participarea la solvenții 2. Companiile de asigurare, prin definiție, ar trebui să, fie, să nu fie expuse riscului. Aș dori să știu dacă ați, fost, ați participat la procesul de luare a deciziei în Italia în aceste două domenii. Deci ați ajutat guvernul italian în negociere și, în al doilea rând, care este poziția dumneavoastră personală pe aceste două teme care contravin principiilor, principiilor prudențiale din Solvency 2. Mulțumesc! Aș dori să spun că am fost implicat uh, în negocierile cu privire la Solvency 2 la nivel tehnic, în calitate de tehnician. Am fost uh, unul dintre supraveghetorii care a ajutat uh, Ministerul uh, de resort să organizeze, să participe la negocieri și câteodată am participat chiar la reuniunile Consiliului, am luat cuvântul în numele guvernului italian. Deci, da, trebuie să vă mărturisesc că recunosc acest lucru. Am fost implicat în anumite faze din, din proces. În ce privește primul aspect pe care l-ați ridicat, se poate spune că prima contraciclică, care până la urmă nu e uh, ce viza directiva Solvenții 2, guvernul uh, italian de pe atunci a venit cu altă listă de revendicări, dar până la urmă, sistemul actual, din punctul meu de vedere, nu contravine uh, abordării prudențiale din Solvenții 2 la care vă refereați, ci este o măsură pentru a face față în mod onorabil unor situații de criză. Bineînțeles că trebuie să, să înțelegem mai bine cum va funcționa când se va aplica. Uh, domnul, deci, întrerupere din sală. Sven, președintele, poți să lăsăm pe vorbitor să, tragă, să conchidă și după aceea îți dau cuvântul pentru o întrebare suplimentară. Ca să nu îl întrerupem, deci. Uh, sau. Da, e o nouă regulă, domnule președinte. Da, dar așa cum am spus, trebuie să rămânem deschiși, să modificăm sistemul dacă constatăm că apar uh, lacune sau uh, slăbiciuni în sistem. Am avut uh, mai multe oportunități, revizuirea Solvency 2, prima parte este acum în curs. Vom încerca să adunăm concluzii în ce privește primii ani de aplicare și după aceea vom face modificările necesare. Deci e important pe plan concret să vedem care sunt lacunele sistemului în ce privește a doua întrebare, aveți dreptate în ce privește participarea. Nu există risc zero. Calibrarea este mai scăzută. E cea pe care o folosim pentru perioada de tranziție în prezent. Pe atunci însă se considera că ă, dacă faci o investiție pe, ter- pe termen lung nu se contravin principiile prudențiale Solvency 2. Sigur că e o opinie, uh, oricine poate avea o altă părere, dar această solicitare pentru investiții de, pe termen lung e tot mai importantă uh, în prezent. Și cred că chiar în această situație trebuie să acordăm atenție acestui aspect când revizuim Solvency 2 și să vedem dacă trebuie să schimbăm uh, calibrarea pentru participare sau nu. Eu bănuiesc în orice caz că vor, se vor face câteva schimbări, dar nu, e, nu am cădere acum să hotărăsc ce fel de schimbări se vor face. Întrebare suplimentară. Chiar dacă nu ai timp. Da, mulțumesc, domnule președinte. E foarte simplu. Eu nu înțeleg de ce această primă contraciclică nu contravine principiilor prudențiale dacă accepti că valorile pot scădea pe piețele financiare, dar nu ceri constituirea unei rezerve atunci când sunt excedente. În al doilea rând, nu v-am rugat să luați o decizie, dar acum postulați pentru un post, deci trebuie să luați poziție. Aș dori să știu, să ne spuneți ce considerați în legătură cu acest tratament preferențial legat de participare. Nu e logic ca uh, Uh, investițiile pe termen lung uh, să fie tratate, să face obiectul când sunt o formă juridică de participare. Președintele, ați primit mai mult timp decât orice alt deputat. Uh, te rog frumos să, să nu abuzezi de răbdarea noastră. Părerea mea este că un funcționar trebuie să aplice un regulament și nu să-l schimbe. Așa cum am spus, înțeleg să înțele- eh, da, ce spuneți. Trebuie să înțelegem cum funcționează noul sistem. Această primă contraciclică nu este o măsură unică, e un pachet de măsuri care sunt eh, eh, contrabalansate de câteva cerințe de calitate, ceea ce nu înseamnă că garantăm că avem această abordare, total lipsită de prudență. Nu e corect ceea ce spuneți, îmi pare rău să vă contrazic. Trebuie să vedem sistemul ca un tot. Aplicarea unor măsuri pe, pe termen lung trebuie să se facă într-un anumit termen, într-un anumit car, eh, cadru și autoritatea de supraveghere are, trebuie să aibă toate măsurile pentru a înțelege dacă această măsură permite să corecteze o situație dificilă pe piață sau e o abordare lipsită de prudență. Aceasta este misiunea noastră, autorităților de supraveghere. Și deci uh, cred că vom continua să procedăm în mod prudent ca până acum. Uh, vă rog să nu vă temeți. În numele EFTD nu e nimeni în sală, nici pentru ENF, deci îi dau cuvântul domnului Balț. Mulțumesc, domnule președinte. Aș mai avea și eu o întrebare suplimentare. Comisia Europeană, în noiembrie anul trecut, a anunțat că va elabora propuneri pentru o nouă reducere a riscurilor ca premisă a unor negocieri de ansamblu privind Uniunea Bancară. Săptămâna trecută, premierul italian Matteo Renzi a anunțat că va depune un vot de veto în ce privește uh, riscurile de bază uh, suverane. Uh, acum, în consecință, Consiliul BCE examinează situația. Vreau să vă întreb, domnule parente, Uh, care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de această reducere posibilă a riscurilor suverane și cum vedeți dumneavoastră problema obligațiunilor uh, emise de statele membre în prezent? Joking, I'm joking, I'm joking. Ba, uh, I, I, I, I, I see the point of uh, the sovereign risk. Înțeleg unde bateți cu privire la riscurile suverane noi ne-am început deja activitatea în această privință. Ca să fiu cinstit, nu cred că vom avea pe viitor o abordare eh, liberă de riscuri cu privire la eh, obligațiunile suverane. Cred însă că trebuie să eh, ținem cont de toate consecințele măsurilor pe care le vom lua. Dacă în primul rând, toate măsurile trebuie să aibă caracter transfrontalier, atât uh, cu, pentru sectorul bancar, cât și în cel al asigurărilor. Suntem în curs de elaborare a detaliilor uh, cu privire la consecințele macroprudențiale uh, și eu cred că din acest punct de vedere va trebui să abordăm în următorii trei ani și revizuirea Solvency 2. Iar în ce privește uh, poziția domnului clar, a făcută de domnul Mateo Renzi, mă rog, el este primul ministru, uneori sunt de acord cu el, uneori mai puțin. Statute of directors do not necessary. Cred că ține de fișa postului directorului EIOPA să nu urmeze în tocmai uh, instrucțiuni din partea premierului țării sale de origine. Nina Gil. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule parente. Săptămâna trecută, EOPA și-a prezentat uh, prezent, uh, prioritățile pentru 2016, dar uh, nu s-a menționat uh, problema fintech, care uh, în ultima uh, vreme a atras investiții de 550 de milioane de lire în Regatul Unit doar Uh, în anul trecut. Deci este un nou fenomen care acaparează nu doar sectorul bancar, ci și sectorul asigurărilor în Uniunea Europeană. Suntem o societate în continuă uh, evoluție și o evoluție uh, foarte rapidă. Um, de aceea, autoritățile de reglementare și supraveghere trebuie să se adapteze la aceste schimbări foarte rapide. Consumatorii, ă, pe de altă parte, ă, se așteaptă la mai mult din partea noastră, ei se așteaptă ca totul să devină mai bun, mai rapid, mai performant. Și ă, se pare că așa numitele fintechs sunt în măsură să facă mai ușoară viața consumatorilor după o înregistrare unică, poți să-ți asiguri mașina în doi tempi și trei clicuri pentru o perioadă scurtă, durează câteva secunde. Poți să asiguri și alte produse, ca și camerele de luat vedere și așa mai departe. Și atunci, întrebarea mea este, care e poziția dumneavoastră ca potențial uh, uh, directul la unei agenții de supraveghere în legătură cu aceste evoluții tehnologice recente și cum vedeți dumneavoastră uh, posibilitatea de a vă asigura că, pe de o parte, inovarea crește, rămâne constantă, dar că, pe de altă parte, nu veți rămâne ca autoritate în urma evoluției tehnologice. Dings. Aveți dreptate. Tehnologia reprezintă oportunități incredibile, dar comportă și unele riscuri noi. Munca noastră, în calitate de autoritate de supraveghere, este să permitem mai întâi pieței să se să elaboreze noi oportunități. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că consumatorii sunt uh, tratați uh, fără riscuri uh, exagerate. Uneori, este mai ușor să supravegheze o platformă care distribuie produse de asigurare decât uh, să supravegheze uh, un număr mare de intermediari uh, care au relații cu, directe cu fizice cu clienții. Nu pot fi prezent de fiecare dată când se realizează un contact și o tranzacție dintre un intermediar și un consumator final deci, uh, tehnologia de multe ori conferă mai multe posibilități de investigație pentru autoritatea de supraveghere, pentru că printr-un simplu click poți să uh, vezi uh, toate polițele care sunt realizate de același distribuitor și poți să le verifici din punct de vedere formal în, avem instrumentele pentru a face așa ceva. În Italia, de pildă, există o analiză, un, un site care analizează în comparativ toate produsele uh, distribuite și depistează imediat acele produse care nu sunt conforme cu uh, legislația. Da? Până acum, analizele se făceau uh, doar între anumite produse, conform operatorilor de site-uri de comparație a produselor. Deci tehnologia reprezintă o posibilitate în plus de a ne exercita atribuțiile de supraveghere față de eh, supravegherea activităților intermediarilor individuali. Trebuie să ne asigurăm că eh, regula de, regulile de conduită pe piață sunt, eh, sunt conforme cu cerințele eh, legii. Mulțumesc. Cu aceasta, eh, sesiunea noastră de întrebări și răspunsuri, de audiere, a eh, luat sfârșit. Avem încă o scurtă procedură de catch the eye. Domnul Sulița? Domnul Frunzulică. Uh, Am fost membru a Comisiei de Supraveghere în domeniul asigurărilor în România și vreau să întreb pe domnul Parente, i îi urez un călduros bun venit, cum consideră că va putea gestiona dezacordul între uh, autoritățile naționale de supraveghere și reglementare ce instrumente veți folosi dacă vor apărea dezacorduri cu autoritățile naționale de supraveghere? Și un alt uh, subiect de reflexie. Deocamdată EOPA realizează o supraveghere microprudențială, dar autoritățile de supraveghere naționale sunt atât de diferite de la stat membru la stat membru. În, în unele state membre există două, trei, patru organisme, în alte există un singur organism pentru, eh, pentru bănci și asigurări. Deci, credeți că va fi nevoie să se impună o standardizare a cadrului european de supraveghere eh, care să fie suprapus și impus eh, peste peste eh, cadrul de reglementare național și de supraveghere național pentru ca să se obțină mai bună coordonare? Mulțumesc. Uh, thank you. You, you are right. We, we can... Mulțumesc, uh, domnule Frunzuric, aveți dreptate. Uh, nu putem să standardizăm totul pentru că nu se potrivește aceeași măsură pentru toate situațiile. Însă, este nevoie ca măsurile pe care le rugăm să, să fie caracterizate de convergență și să și asta a fost și una din prioritățile pe care le-am menționat în prezentarea mea. Atunci când exprimăm rezerve în legătură cu unele practici de supraveghere uh, din teren, trebuie în același timp să comparăm uh, această practică cu celelalte, să vedem care este cea mai bună practică cu putință și pentru fiecare caz în parte, respectând diferențele între statele membre, să aplicăm cea mai bună regulă cu putință evident că există spațiu de ameliorare pentru nivelul de supraveghere uh, național peste tot. Autoritățile naționale sunt, uh, uh, fac obiectul activității de supraveghere a EOPA și sperăm că să, că vom putea să soluționăm toate diferendele uh, fără a recurge la măsurile de ultima rațio. Eu cred că prin instrumentele pe care le avem la dispoziție și pe care dumneavoastră, prin regulament, regulament ni le-ați conferit, uh, putem să gestionăm uh, toate situațiile. Evident că aceste măsuri din regulament reprezintă o, o măsuri de tip ultima ratio pentru uh, concilierea unor puncte de vedere diferite cu autoritățile naționale de supraveghere. Președintele, mulțumesc, nu văd alte solicitări de înscriere la cuvânt. Cu aceasta încheiem audierea. Vă mulțumim, domnule parente. Și uh, cu asta trecem la sesiunea noastră în camera. Votul fiind prevăzut pentru 15.40 după amiaza. Vă mulțumesc!